Allora, procediamo alle dichiarazioni di voto. Trecem acum la explicațiile de vot și uh, voce aș dori să rog colegele și colegii care ies să iasă fără să stea de vorbă în timp ce ies. Prima intervenție din partea doamnei Swinburne. Swinburne. Un minut. The fishing industry, although diminished Industria pescuitului a fost redusă în ultima vreme și acest lucru este extrem de important pentru Wales, că unde sunt eu din circunscripția mea și aceasta este și important pentru economie în general. De aceea eu salut uh, raportul pe tema pescuitului, pentru că Fondul European de Pescuit este un instrument extraordinar de important prin care putem să ne atingem mai bine obiectivele PCP, cum ar fi sustenabilitatea stocurilor de pești și viabilitatea sectorului de pescuit. Având în vedere presiunile asupra resurselor naturale și dificultățile economice ale diferitelor țări recomandă acest raport să, ca să, acest fond european de pescuit să injecteze în continuare fonduri pentru ca să se poată continua dezvoltarea acestui sector. Mai ales în um, țara garilor, în vestul țării garilor, este nevoie de, acest acces, de accesul la acest fond pentru că uh, Astfel se pot îmbunătăți și perspectivele pescarilor noștri din această regiune, se pot îmbunătăți în general și alte aspecte, cum ar fi turismul și alte aspecte aferente acestui sector. Mulțumesc! Mulțumesc pentru următoarele intervenții. Aș vrea să rog colegii să vorbească ceva mai rar, pentru că altfel interpreții au dificultăți să interpreteze la această viteză. Allora la parola alla signora Anna Rosbach. Are cuvântul doamna Anna Rosbach. Formand, det er grundlæggende modstrid mod det frie marked at give offentlig støtte til bestemte erhverv. Mulțumesc. Este vorba de un uh, ajutor important pentru un sector care a devenit dependent de aceste subvenții. Trebuie să spunem că această propunere este o îmbunătățire foarte importantă față de regulamentul precedent. Um, de asemenea, prevederile de mediu sunt importante aici și este bine că putem avea acest supliment. Trebuie să utilizăm aceste acești bani pentru a sprijini activitățile din sector și sper că pe viitor vor dispărea acele subvenții care au o influență negativă asupra bugetului european. Uh, eu susțin uh, libertatea pieței uh, și efectele pozitive asupra cetățenilor și impozitelor lor. Mulțumesc. Are cuvântul Iva Zanichi. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În acest context de criză economică generală, care vizează și comunitățile costiere din Europa, cred că este important să obținem o mai bună utilizare a Fondului European pentru Pescuit. Finanțarea în, această, în aceste sectoare a vizat mai mult uh, casarea uh, vaporelor și nu a contribuit la creșterea activității economice și a pescuitului. De aceea eu sunt pentru această propunere de revizuire a priorităților Fondului European pentru Pescuit și de ameliorare a accesului la fonduri. Am anumite rezerve în legătură cu textul, însă îmi exprim totuși o opinie favorabilă pentru textul domnului Ferreira pentru ca statele membre să aibă acces la Fondul European pentru Pescuit. Mulțumesc, doamnă Zanichi. Are cuvântul doamna Angelili. Prego. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum au spus și alți colegi înaintea mea, avem de-a face cu o situație de criză generalizată la care se adaugă ani buni de declin și de distrugere a unor sectoare economice, cum este, cum este sectorul pescuitului. Pentru multe țări, cum ar fi Italia, Grecia, acest sector reprezintă o sursă importantă de venituri, precum și o valoare adăugată pentru economia numeroaselor regiuni. Astfel, se poate asigura o mai bună convergență economică. Am susținut propunerea comisiei uh, care prevede implementarea unei suplimentări cu 10% a uh, ratei de cofinanțare aplicabile axelor prioritare din programele care sunt finanțate prin Fondul European de Pescuit. Um, și asta în mod temporar în vederea relansării investițiilor publice și private în acest sector și o mai, în vederea unei mai bune exploatări a fondurilor uh, europene. Mulțumesc, domnule Angelili. Are cuvântul uh, domnul Pirilo. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru raportul uh, privind Fondul European pentru Pescuit, deoarece consider că era un raport necesar. Este vorba de faptul Uh, că acest fond trebuie să poată fi utilizat în toate statele Uniunii Europene. Doamna Damanaki a făcut bine atunci când a propus măsuri urgente pentru state cu capacitate redusă de investiții. A fost deschisă și dezbaterea privind reforma politicii comune de pescuit. Așadar, trebuie să fie accelerată utilizarea Fondului European pentru Pescuit cu pragul de 10 puncte procentuale odată cu implementarea noii reforme. Vor mai fi reforme și în cadrul uh, vechiului program și trebuie să se organizeze o coordonare între Fondul pentru Pescuit și Fondul pentru Afaceri Maritime. Mulțumesc! Da, acum cuvântul domnului Iar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. M-am bucurat să pot uh, vota pentru acest uh, proiect. Este un răspuns uh, potrivit față de problemele cu care se confruntă statele membre. Suntem cu toții conștienți că trebuie să ne relansăm economiile. Și este adevărat că trebuie să ajutăm acele țări care au probleme cu cofinanțarea. De asemenea, există probleme legate de prefinanțare, iată un alt sector care trebuie să fie mm, îmbunătățit, la fel ca și uh, uh, tot ceea ce privește absorpția fondurilor structurale. Trebuie să supraveghem care sunt rezultatele acestei inițiative pentru a vedea dacă, într-adevăr, se poate aplica acest mecanism și altor programe. Mulțumesc, are cuvântul domnul Tanăc. Domnule președinte, eu am votat alături de grupul meu ECR pentru raportul Ferreira. Considerăm că un program uh, ca acesta este uh, un instrument util, însă în statele membre care au fost afectate de criza financiară, implementarea programului este dificilă din cauza constrângerilor bugetare. Eh, propunerea este ca statele cele mai afectate de efectele crizei financiare, adică cele care beneficiază de mecanismele de sprijin, să fie ajutate ca să se continue implementarea programelor eh, FEP pe teren. Ne bucurăm că sumele nu vor fi mai mari decât cele propuse de comisie, adică o înghețare bugetară și în acest, cu această ocazie am votat pentru. Mulțumesc, domnule Tena, care cuvântul domnul Nicholson. Mulțumesc foarte mult și eu am votat pentru acest raport. Uh, în situația de criză actuală uh, care afectează zona euro, este important să asigurăm o implementare mai bună a programelor de coeziune, cum este și Fondul European de Pescuit. Votând pentru acest raport, sperăm că astfel uh, fondurile vor putea fi injectate în programele implementate de țările care au o activitate de pescuit importantă. Trebuie să ne asigurăm că statele membre pot beneficia de plăți crescute, uh, mai ales acele state membre care au dificultăți în gestionarea și finanțarea acestor programe. În ceea ce privește Republica Irlanda și Irlanda de Nord, există uh, aceleași probleme și trebuie să susținem acele state membre care mm, se confruntă cu efectele acestei crize. Uh, Și de asemenea, uh, este bine că această, această creștere a cofinanțării nu va depăși 10% din plafoanele maxime. Mulțumesc, are cuvântul domnul Kaminski. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Trebuie să vă spun că eu am votat cu toată convingerea pentru acest raport deoarece consider că pescuitul reprezintă un sector foarte important al economiei din Uniunea Europeană. Abordarea noastră și abordarea Comisiei Europene arată flexibilitatea instituțiilor europene în ceea ce privește criza pe care o traversăm. Respectăm așteptările justificate ale sectorului, pe de-o parte, și, pe de altă parte, cheltuim în mod rațional fondurile europene. Doresc să subliniez faptul că problemele sectorului pescuitului nu au doar o dimensiune economică, ci sunt legate și de aspecte de sănătate. Un regim sănătos este foarte important pentru noi toți și pentru evitarea diabetului în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului Kelly. Un minut. domnule Kelly. Domnul Kelly, îmi cer scuze, domnule președinte, dar nu am cerut să iau cuvântul la acest punct. Eu am susținut uh, această propunere și atât, vă mulțumesc. Îmi pare rău, uh, domnule Kelly, apăreți uh, pe lista mea. Bun. Acum trecem la raportul Quitsut și voi da cuvântul din nou doamnei Swinburne. Mulțumesc. După ce Uniunea Europeană a interzis importurile de carne de vită cu hormon din SUA și Canada, SUA și Canada au căpătat de la OMC permisiunea de a impune sancțiuni comerciale uh, pentru produsele agricole din Uniunea Europeană, ce a afectat grav agricultorii din Uniunea Europeană. Mă bucur că acum s-a găsit o soluție la acest litigiu comercial. Uh, SUA va importa produsuri agricole în schimbul unui contingent tarifar autonom pentru importuri de carne netratată cu hormoni, ceea ce sperăm să ajute la consolidarea relațiilor comerciale din acest sector. Mulțumesc, doamnă Swinburne. Îi dau cuvântul acum domnului Hannan. Mulțumesc. Acum 40 uh, de ani um, Regatul Unit s-a alăturat pieței comune. Nu știu dacă am înțeles atunci sau dacă acum înțelegem cu adevărat care este distinția între o piață liberă și o uniune vamală. O zonă de liber schimb înseamnă ca um, bunurile și capitalul să circule fără nicio restricție. Asta este ceea ce ar trebui să se întâmple în Uniunea Europeană. Însă, într-o Uniune vamală, avem o politică comercială comună și uh, contingente tarifare externe comune. Există țări care uh, uh, au uh, balanța comercială cea mai ridicată datorată țărilor externe Uniunii Europene, cum este Regatul Unit, de exemplu. Și am arătat în mod repetat că ne încăpățânăm să intrăm într-o uniune vamală restrictivă, ignorând alte zone ale lumii. Probabil că decizia inițială a fost una greșită. Mulțumesc, domnule Hennen. Îi dau cuvântul acum uh, doamnei Zanichi. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru acest raport care are drept obiectiv alinierea mai multor acte legislative de politică comercială, măsura antidumping și alinierea lor cu comitologia. Textul adoptat astăzi ține cont de uh, motivele susținute de Comisia Europeană. Se regăsește uh, eticheta Made in Italy și se apără politica comercială, singura metodă de protecție pentru întreprinderile europene. Însă, practicile comerciale antidumping Uh, față de concurenți din exteriorul Uniunii Europene. Mulțumesc, are cuvântul domnul Tanak. Mulțumesc. Având, uh, istoria, având în vedere istoria dificilă a tranzacțiilor comerciale uh, cu Statele Unite, adoptarea acestui regulament uh, arată um, importanța pe care o, o au aceste schimburi comerciale și trebuie să întărim relațiile comerciale care există deja cu, um, cu Statele Unite și să întărim încrederea între cele cele două părți productele afectate de mm, măsurile de sancțiuni, de taxele de retorsiune, um, au avut multe suferit și am uh, susținut întotdeauna că aceste taxe trebuie să fie eliminate. Regulamentul propune așadar o întărire a relațiilor economice transatlantice cu beneficii pentru ambele părți relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite trebuie să fie prioritatea noastră numărul unu. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Nicholson. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu am votat pentru acest raport, deși la început am avut câteva preocupări pentru că eu cred că pe termen lung acest raport are uh, capacitatea de a crea o situație win-win pentru Canada și Statele Unite și UE. Raportul uh, promovează depășirea dinamicii distructive a sancțiunilor impuse în anii 80 ca uh, rezultat a interzicerilor importurilor de carne de vită tratată cu hormoni în Uniunea Europeană din SUA și Canada. Pierderile au fost de peste 116 de milioane de dolari din partea SUA în fiecare an. Se poate oare să renunțăm la sancțiuni, să creăm un spațiu comercial autonom cu taxe zero și să importăm carne de vită netratată cu hormoni? Acest raport s-a bucurat de sprijinul tuturor deputaților și va reprezenta o bază pentru obținerea de foarte multe tone de vită de carne de vită netratată și de înaltă calitate anual, promovând astfel o integrare comercială între UE și SUA. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Kaminski. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Conflictul pe care sper că am reușit să-l depășim a început încă din 1988 în... și Rezultatul a fost o pierdere anuală de 160 de milioane de euro pentru producătorii europeni pentru că din cauza acestor sancțiuni uh, legate de produsele exportate către Statele Unite și taxele de retorsiune. Atunci când vorbim despre liber schimb, Statele Unite ar trebui să aibă încredere în procedurile noastre fitosanitare, iar noi, la rândul nostru, trebuie să avem încredere în procedurile lor. Așadar, cred că astăzi am reușit să mergem pe calea cea bună și sper că Statele Unite vor răspunde în mod pozitiv la bunăvoința Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule Kaminski, și trecem acum la următorul raport, Politica Comercială Comună. Are cuvântul doamna Swinburne. Este vorba de un raport tehnic care actualizează procedurile pentru a ține cont de noul regim de control din Tratatul de la Lisabona, însă va avea consecințe importante privind viitorul conținut al acestor regulamente. Parlamentul joacă acum un rol nou în plus, se adaugă și actele delegate, ceea ce înseamnă că trebuie să ne luăm în serios rolul de control. La Comisia Econ uh, am discutat foarte mult despre aceste măsuri, dacă ar trebui să fie doar tehnice și să se discute la actele de punere în aplicare sau dacă trebuie să fie acte delegate și atunci să le controlăm noi. Echilibrul e foarte greu de stabilit, la fel și este și în legătură cu serviciile financiare și cred că acest raport a reușit să atingă un echilibru corect. Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Cristiana Muscardini. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Regulamentul și regulamentele în general antidumping au uh, o importanță foarte mare. Și aceste reglementări se regăsesc în cadrul pachetului de măsuri uh, denumit Omnibus 1. Aceste reguli nu trebuie să fie aplicate numai parțial, ci trebuie să se aplice tuturor actorilor implicați în acest domeniu. Una din regulile comerciale se referă la corectitudinea prețurilor și trebuie să combatem cu orice preț uh, dumpingul. Ca urmare, Comisia a acționat bine în cadrul procedurilor de apărare comercială, apărând de securitate comercială, uh, adoptând, îmi cer scuze, această um, inițiativă Comisia trebuie să asigure apărarea intereselor noastre, mai ales în contextul tratatului de la Lisabona, iar instrumentele de apărare sunt indispensabile pentru a garanta competitivitatea, pentru a proteja regulile și drepturile consumatorilor. De aceea am votat pentru acest raport și îi mulțumesc raportorului pentru uh, eforturile depuse. Mulțumesc Uh, nu o mai văd pe doamna Zanichi în sală și atunci trecem la domnul Susta, care nu este nici el în sală și trecem la domnul Kaminski. Panie Przewodniczący, Wysoka Izbo. Domnule președinte, eu am votat pentru acest raport alături de tot grupul meu politic. Bineînțeles că este un raport tehnic Eh, este vorba de decizii tehnice ce au de-a face cu faptul că Parlamentul European implementează treptat recomandările și ne adaptăm la rolul tot mai important pe care îl jucăm în dinamica instituțională după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Cred că e foarte bine că în cadrul procedurii de control, de examinare, statele membre, prin majoritate calificată, pot bloca o propunere a Comisiei prin majoritate simplă. După cum a spus și antevorbitorul meu, e foarte important uh, să avem măsuri antidumping eficiente și cred că este foarte bine să se introducă astfel de măsuri pentru a-i proteja pe consumatori. Mulțumesc, are cuvântul domnul Bielan. Mulțumesc, domnule președinte. În ciuda anumitor îngrijorări legate de o consultare incompletă a statelor membre, am decis totuși să susțin acest, această propunere pentru că regulamentul permite adaptarea anumitor prevederi legale la tratatul de la Lisabona, mai ales atunci când este vorba despre o transpunere unitară a legislației comunitare în toate statele membre, întâlnindu-se procedura de comitologie. Un instrument important ar fi acea procedură de consultare și examinare care permite și un, o examinare, o analiză aprofundată a Parlamentului în acest sens. Poate fi vorba de subiecte ca mm, eliminarea mm, tarifelor vamale. Și sper că vom reuși să ne întărim relațiile comerciale cu partenerii externi în acest sens. Trecem acum la raportul la via, spune domnul președinte, și îi dau cuvântul doamnei Swinburne. Mulțumesc, domnule președinte. Împreună cu grupul meu al conservatorilor și reformatorilor europeni, aș dori să văd o reducere semnificativă a bugetului european. De aceea nu pot susține acest raport pentru că el cere un buget uh, mărit al Uniunii Europene pe care eu momentan nu îl pot justifica în circumscripția mea din țara Galilor. Multe state membre implementează măsuri de austeritate care influențează traiul cetățenilor și în această lumină nu este justificabil să se ă, mărească bugetul Uniunii Europene. Toate instituțiile trebuie să-și reducă bugetul în această perioadă dificilă și bugetul pe 2013 trebuie să reflecte acest lucru. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Hannan. Domnule președinte, sunt trei lucruri pe care putem să ne bazăm în viață. Moartea, taxele și uh, creșterea um, obligațiilor europene. Foarte multe state membre doresc să își diminueze bugetul care contribuie la uh, bugetul european. Într-adevăr, se spune că fondurile europene sunt utilizate pentru crearea de locuri de muncă și pentru stimularea uh, prosperității. Însă ar trebui să vedem care sunt rezultatele vizibile și cele invizibile. În fiecare an luăm din fondurile private pentru a crea locuri de muncă. Singurele locuri de muncă însă pe care le creăm sunt uh, locuri de muncă ale unor oameni care la rândul lor nu vor face decât să distrugă alte locuri de muncă. Ca urmare, acest aparat reglementar al Uniunii Europene este ineficient. Cum putem să continuăm într-un sistem uh, în care bugetele sunt um, în creștere, în, uh, în continuu. Și chiar în uh, circumscripția mea se așteaptă o contribuție mai mare de 120.000 de um, lire. Ca urmare, nu mai am nimic de spus în acest sens. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Antonioții. Grație, președinte. Prima de la Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de explicația de vot, Aș dori să vă explic că eu port acest tricou pentru a cere intervenția fermă a Uniunii Europene pentru eliberarea a doi uh, militari italieni, un capitan și un sergent, care sunt acum prizonieri pentru că uh, au uh, luptat împotriva pirateriei. Domnule președinte, orientările generale pentru exercițiul 2013 Uh, vor defini uh, direcția în care Comisia uh, va merge pentru a-și defini proiectul de buget. Se dorește redresarea economiei europene în contextul problemelor provocate de criza economică. Eu împărtășesc această inițiativă pentru că permite bugetului european să joace un rol privilegiat pentru a favoriza munca uh, instituțiilor, bineînțeles, și pentru a adapta bugetul la criza economică care afectează zona euro. Inițiativa domnului Lavia este în asentimentul meu și împărtășesc mai ales cerința adresată Consiliului de a nu trece la uh, niște reduceri artificiale care nu țin cont de capacitatea de executare a diferitelor programe și programe și care întârzie aplicarea politicii de coeziune. Mulțumesc! Domnule Antonioți, înțelegem apelul dumneavoastră pe care l-au susținut și alți colegi și pe care îl susține, cred, întregul Parlament. Sperăm că chiar astăzi un reprezentant al Serviciului de Acțiune Externă să uh, ne prezinte informații legate de această situație dificilă și dramatică. Dau acum cuvântul doamnei Iana Kudakis. Uh, acest raport um, cere um, eforturi colective pentru a susține economia europeană. Ce înseamnă în practică mai multă Europa și mai mulți bani? Eu susin o agendă de creștere și de promovare a locurilor de muncă, însă nu cred că modalitatea de a obține acest lucru este să avem o Europa mai puternică, mai multă Europa. Este nevoie de o birocraie mai uh, mică, mai redusă, care să permită dezvoltarea întreprinderilor și inițiativelor private ar fi trebuit să transmitem un semnal Comisiei uh, să realizeze mai multe lucruri cu mai puțin bani. Ar trebui să uh, să-i ascultăm pe cetățeni și să cerem o înghețare a bugetului european. Dar, de fapt, nu am avut curajul să facem asta și de aceea nu pot să susțin acest raport. Eu... Mulțumesc doamnei Iana Kudakis. Îi dau cuvântul acum uh, doamnei Dodds. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat împotriva acestui raport. Încă o dată se menționează integrarea politică sporită ca uh, precondiție pentru a se atinge obiectivele sociale și economice ale Uniunii Europene. Eu zic că uh, mai degrabă decât a fi baza oricărei redresări economice, dorința de integrare politică este de fapt un nisip, uh, un nisip mișcător care duce la colapsul UE redresarea atât de necesară nu se va întâmpla într-un ritm uh, satisfăcător. Conform raportului, măsurile de austeritate impuse în statele membre nu trebuie să se repete și în bugetul european. Și atunci ce facem, domnule președinte? Pentru că acest raport cere să se dea mai mulți bani Uniunii Europene. Deci faceți ce spun eu, nu faceți ce fac eu. Este mesajul pe care acest Parlament îl transmite adesea. E momentul să facem reduceri la bugetul european, să alocăm resursele în mod țintit pentru a uh, provoca creșterea și să conducem prin puterea exemplului. Mulțumesc, doamnă Dodds. Dau acum cuvântul domnului Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Am o uh, susținut acest raport pentru că consider că raportorul nostru, domnul Lavia, a reușit să găsească formulele potrivite de compromis și cred de asemenea că atunci când vorbim despre obiective strategice, când vorbim despre o debirocratizare, când spunem că trebuie să ținem cont de o reducere a cheltuielilor administrative și o reducere a birocrației, ei bine, sunt convins că toate aceste lucruri sunt importante și trebuie luate în serios. Numai așa vom putea să adoptăm uh, uh, o legislație care să presupună o birocrație scăzută. Aș fi dorit poate ca amendamentul uh, uh privind anul bugetar 2013 și uh, faptul că acesta să fie consacrat relansării, să fie și el uh, votat. Mulțumesc foarte mult, domnule Iar. Îi dau acum uh, cuvântul domnului Tacula. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să spun că eu am votat pentru acest raport pentru că include foarte multe aspecte pozitive și se îndreaptă în direcția cea bună însă nu este suficient în anumite părți ale sale. În orice caz, deocamdată e important să constatăm că în Europa traversăm perioade dificile și în astfel de perioade trebuie să facem reduceri, dar nu trebuie să facem reduceri uh, doar de dragul de a le face. Trebuie să avem un buget țintit care să permită creșterea. Deci, dacă ne dorim creștere în economia europeană, trebuie să investim în cercetare și dezvoltare și inovare și educație. Pe aceste baze putem să clădim creșterea în Europa. Și e foarte important să ne dăm seama că avem nevoie de investiții suplimentare în aceste sectoare și să reducem uh, cheltuielile excesive în alte părți. În orice caz, educația, cercetarea și uh, dezvoltarea sunt necesare ca să putem să stabilizăm economia europeană. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Kaminski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Ca toți uh, polonezii din uh, ECR, eu am votat altfel decât grupul meu politic, am votat pentru acest raport. Înțeleg argumentele tuturor celor care au menționat nevoia de reduceri în bugetul Uniunii Europene și care doresc să lupte împotriva birocrației. Toate acestea sunt obiective foarte nobile, dar totuși ar trebui să ne amintim că reducerile în bugetul Uniunii Europene înseamnă că noile state membre vor pierde și ele au nevoie de susținere din partea Uniunii Europene pentru a putea să-și acopere lacunele care um, le mai despart de țările mai bogate din așa numita veche Europa. Noi trebuie să ne promovăm uh, piețele, așa cum am făcut-o începând din anul 1990, prin piața unică, și propun, uh, toate companiile italiene, franceze și așa mai departe au făcut profituri mari pe piața europeană, iar acum cetățenii pot să aștepte de la Europa să-i susțină și pe ei și nu vrem să oprim această susținere. Mulțumesc. Acum uh, dau cuvântul doamnei Iatemachi. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru înghețarea bugetului european și, de fapt, eu susțin uh, toate reducerile și economiile pe care trebuie să le facem la bugetul Uniunii. Uniunea Europeană și statele membre trăiesc pe împrumuturi și se îndatorează din ce în ce mai mult pentru ca să poată plăti contribuția lor la bugetul Uniunii. Trebuie de aceea să știm că este nevoie să facem reduceri și la bugetele naționale. Într-o astfel de situație, Uniunea Europeană ar trebui să dea un exemplu și ar trebui să fie inovatoare și să găsească domenii în care Uniunea Europeană poate să facă reduceri. Nu poate să spună statelor membre că trebuie să facă reduceri dar ea, Uniunea, să nu facă același lucru și cei care nu fac reduceri trebuie să fie sancționați. Trebuie deci ca și Uniunea Europeană să poată să găsească anumite domenii în care să poată face anumite um, reduceri. Deci, domnule președinte, și la Consiliu și în Parlament trebuie să găsim acele domenii în care se pot tăia uh, anumite linii bugetare. Uniunea Europeană trebuie însă să investească în locuri de muncă și în creștere. Mulțumesc, spune președintele. Și acum continuăm cu raportul următor. Este vorba de raportul uh, cu privind, uh, privind criminalitatea organizată. Sunt de acord, spune doamna Swinburne, cu uh, un proiect comun în ceea ce privește combaterea criminalității organizate. Mă scuzați, este vorba de formarea judiciară. Sunt de acord cu colaborarea în acest domeniu. Mi se pare că trebuie să luptăm și împotriva problemelor care ar putea să apară propunerea pentru stabilirea uh, unei, unei rețele pentru judecători este absolut necesară, nu este necesară și consider că este o pierdere a resurselor Uniunii. De asemenea, această rezoluție nu respectă principiul de subsidiaritate, pentru că sistemele judiciare sunt în competența statelor membre și nu trebuie să armonizăm, armonizăm sau nu trebuie să uh, centralizăm astfel de aspecte. Mulțumesc, spune președintele, iar acum dau cuvântul domnului Kaminski pe același raport. Mulțumesc, domnule președinte. Am susținut această rezoluție. Eu consider că rolul nostru în calitate de Parlament European este să-i susținem pe cetățenii noștri în Uniunea Europeană. Avem în Uniunea Europeană multe sisteme juridice și știu că există diferențe foarte mari între statele membre. Avem din ce în ce mai multe contacte, atât culturale, economice și așa mai departe, între cetățenii din statele membre, care aduc cu sine necesitatea de a înțelege mai bine sistemele juridice ale țărilor vecine. Aceasta influențează cetățenii în general în acțiunile pe care le întreprind în statele membre vecine. Eu cred, deci, că în timp ce respectarea banilor cetățenilor este necesară, este nevoie și de o coordonare. Mulțumesc, domnule Kaminski. Iar acum trecem la următorul raport munca copiilor în sectorul producției de cacao. Și dau cuvântul doamnei McClarkin. Mulțumesc. în convenia onu privind drepturile copilului se arată clar importana educaiei mai ales uh, trebuie ca educaia primară să fie obligatorie i gratuită pentru toată lumea. nu cred că e cazul să menionez cât de important este acest lucru pentru dezvoltarea copiilor i transformarea lor în tineri aduli care să joace rolul în societate. este absolut necesar să Um, rezolvăm această problemă care afectează 215 milioane de copii în lumea întreagă, copii care muncesc și care ar trebui să fie împiedicați să o mai facă. Cultivarea boabelor de cacao reprezintă o problemă în Africa de Vest, se produce 70% din cacaoa mondială și este un exemplu foarte rău în acest sens. Abolirea muncii copiilor este o sursă de conflict în regiune. E foarte dificil să se schimbe atitudinea familiilor și a comunităților. Înțeleg că există și activități de muncă la care e acceptabil să participe copiii cât timp le rămâne uh, și vreme pentru educație. Însă, în domeniul producției de cacao se arată că copiii nu mai au timp uh, să meargă la școală din cauza că lucrează. De aceea sunt pentru acest raport. Mulțumesc foarte mult! Și da acum cuvântul uh, doamnei Zanoni. Domnului Zanoni. 215 milioane. Mulțumesc, domnule președinte. 215 milioane de copii din lumea întreagă sunt utilizați, sunt exploatați prin muncă. Este și dintre aceștia 115 milioane sunt uh, angajați în activități uh, um, periculoase, iar 100 de milioane sunt um, implicați în munca forțată. Sunt cifre pe care nu putem să le acceptăm. Cred că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol esențial pentru a stopa acest fenomen de sclavie modernă. Trebuie să ne asigurăm că în toate acordurile comerciale semnate cu țările producătoare de cacao, cum este Ghana sau Coasta de Fildeș, e bine, acestea așadar trebuie să prevadă dispoziții eficiente pentru a permite uh, o muncă demnă și pentru a interzice exploatarea prin munca a copiilor și munca forțată. Avem un mecanism de trasabilitate care permite garantarea, uh, identificarea acelor produse care au fost uh, în care au fost implicați minori. Copiii care lucrează în acest sector trebuie să se bucure de toată atenția noastră. Mulțumesc, uh, domnule Zanoni, doamna Swinburne. Mulțumesc, domnule președinte. Munca copiilor este un lucru care ar, ar trebui să preocupe Uniunea Europeană și ar trebui să eradice acest lucru în nume. Prin semnarea acordurilor comerciale cu Uzbekistanul, de exemplu, care folosește copiii ca forță de muncă, sau cu, în, cu alte zone în care fac același lucru, trebuie să se înțeleagă că acest lucru nu mai poate fi continuat. Trebuie să ținem cont de statisticile care spun că 215 milioane de copii în lume sunt utilizați în muncă um, în acest domeniu și trebuie, deci, să oprim această tendință, trebuie să folosim puterea pe care o avem pentru a eradica aceste abuzuri și pentru a arăta altor țări că educarea copiilor, în loc să îi obligăm, îi oblige să muncească, este de fapt adevărată cale pentru a ajunge la creștere și la o economie uh, viabilă pe viitor. Mulțumesc! Acum dau cuvântul doamnei Angelili. Grazie, președinte. Spesso in... Mulțumesc, domnule președinte. Adesea ignorăm condițiile în care sunt produse anumite bunuri de zi cu zi. Și nu știm că în unele cazuri e vorba de produse la baza cărora stă munca peste 15 de milioane de copii. Din aceștia, 52 de milioane au sub 15 ani și efectuează munci cu adevărat periculoase. Din păcate, în acest sistem de exploatare, uh, este folosit și în industria cacaoul, ca, cacaoi. Este necesar să se elimine munca copiilor și toate multinaționalele din sector sunt vizate. Trebuie să se respecte Convenția ONU privind drepturile copilului și convențiile OIM și sper că în acest context să se țină cont și de posibilitatea de a crea un organism de control al lanțurilor de producție ca să ne angajăm împotriva abuzurilor și exploatării copiilor și trebuie să introducem și un sistem de trasabilitate al produselor derivate din cacao. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Repo arvoisa puhemies kannatin mietintöä koska meidän eurooppalaisten kuluttajien. Mulțumesc, domnule președinte. Am susținut acest raport pentru că ciocolata pe care o mănâncă consumatorii europeni este produsă deseori uh, prin exploatarea copiilor. Uh, Coasta de Filde și Ghana produc aproape totalitatea uh, cacaoei utilizată în ciocolată. Uniunea Europeană ar trebui să monitorizeze dezvoltarea acestor țări cu deosebită atenție și să se asigure că nu avem relații comerciale cu state care implementează cele mai grave forme de exploatare prin muncă a copiilor. Munca copiilor în sectorul cacaoei este un fenomen uh, răspândit și este o adevărată provocare la nivel social, economic și politic. Noi suntem o comunitate de valori uh, fondate pe drepturile omului și nu putem accepta uh, exploatarea prin muncă a copiilor în acest uh, sector. Mulțumesc, domnule Repo. Are cuvântul doamna Dot. President. Mulțumesc, domnule președinte. Se estimează că aproximativ 215 Mii de copii și um, mulți alții lucrează în plantațiile de cacao în Africa de Vest. În ultimii ani a existat un progres în programele și inițiativele care încercau să combată această forme de muncă forțată la copii. Însă mai trebuie făcute progrese foarte mari. Cote d'Ivoire exportează foarte multe cacao. Această uh, țară însă a fost uh, bântuită de război civil și foarte mulți cetățeni trăiesc în sărăcie extremă. Ca rezultat, fermele de cacao au fost uh, folosite ca metodă de revigorare economică și copiii au fost puși la muncă. Trebuie deci să spargem acest ciclu al uh, muncii forțate și aceasta nu se poate decât prin combaterea sărăciei. Astfel, țările precum Côte d'Ivoire pot să progreseze prin construirea de infrastructuri, străzi, uh, spitale și mai ales școli pentru a putea da copiilor și, și părinților lor o șansă pentru un viitor mai bun. Mulțumesc!

Panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, am susținut, bineînțeles, acest document pentru că consider că avem de-a face cu un moment foarte important în istoria și în activitatea Parlamentului nostru, dincolo de um, diviziunile politice, avem aceleași valori și de aceea putem acționa în comun într-o situație care este cu adevărat foarte gravă. Milioane de copii sunt exploatați, sunt forțați să muncească, li se răpește copilăria, viitorul lor uh, este pus în pericol și nu putem tolera această situație. Parlamentul European uh, are dreptate să se ocupe de această problemă, are dreptate să încerce să înțeleagă mai bine această situație. Trebuie să identificăm toate canalele prin care aceste produse intră pe piața europeană. Europa este un client uh, foarte important pentru producția de cacao din aceste țări și trebuie să vedem dacă avem de a face cu produse ilegale din punct de vedere al legislației europene. Mulțumesc, domnule Kaminski. Trecem acum la acordul internațional privind cacao și îi dau cuvântul doamnei Swinburne. Panie przewodniczący, poparłem e, oczywiście ten, e, ten dokument dotyczący. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am susținut acest document cu privire la acordul internațional în domeniul cacao pentru că l-am discutat astăzi pentru că, după cum am discutat astăzi, el înlocuiește acordul la care Uniunea Europeană era parte din 2001 și cred că merge în direcția corectă. Acesta este un apel la transparență și în ceea ce privește producția de cacao, pentru că avem o problemă foarte mare cu munca forțată uh, la copii. De asemenea, trebuie să um, reducem barierele tarifare pentru ca să existe un acces mai bun a pieței europene la aceste produse. Acesta este un produs foarte important pentru țările sărace. Bineînțeles că dacă nu folosesc copiii pentru la plantațiile de cacao, aceasta um, va putea să permită și Uniunii Europene să colaboreze în acest domeniu. Mulțumesc. Am văzut că pe monitor apărea doamna Swinburne și a vorbit domnul Kaminski, spune președintele. Doamna Swinburne o să vorbească după ce vorbește domnul Tacula. Deci acum vorbește domnul Tacula. Arvoisa puhemies, eu pyysin tähän. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am cerut timp de vorbire la raportul anterior Însă subiectul e același. În orice caz, cred că e vorba de o chestiune foarte importantă și trebuie să ne respectăm valorile, iar o valoare centrală este reprezentată de drepturile omului, care includ și drepturile copilului. De aceea trebuie să fim foarte atenți și precauți ca să nu expunem copiii în acest mod în niciun caz și să ne asigurăm că dezvoltarea lor este asigurată și că ținem cont de uh, dezvoltarea lor psihologică, cognitivă și motorie. De aceea trebuie să spunem nu muncii copiilor atunci când uh, încheiem aceste acorduri. Trebuie să ne asigurăm că partenerii noștri nu exploatează copiii în acest mod și uh, încearcă să obțină economii utilizând copiii. Drepturile copilului sunt foarte importante. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Swinburne și nu domnul Kaminski. Mulțumesc. Înlăturarea barifelor, barierelor tarifare, îmi cer scuze, împreună cu um, inițiativele de sprijinire a acestor țări uh, trebuie să fie obiective pe care să le urmărim uh, în diferite sectoare. Un aspect foarte important uh, din acest raport este um, se referă la necesitatea de a avea mai multe date, statistici și uh, analize de impact asupra ceea ce ar însemna înlăturarea barierelor tarifare în acest sector, în vederea unei reglementări mai corecte a pieței bunurilor din întreaga lume trebuie să uh, avem un mecanism suficient de perfecționat care să nu afecteze uh, activitățile producătorilor și consumatorilor uh, din, uh, în conformitate cu acest acord privind cacaoa. Mulțumesc! Trecem acum la raportul privind diabetul și dau cuvântul din nou doamnei Swinburne. Mulțumesc. În momentul de față, 10% din populația Uniunii Europene este afectată într-o formă sau alta de diabet. Cu uh, creșterea vârstei populației, această boală a crescut și în ultimii ani, bineînțeles. Însă anumite uh, tipuri, tipul 1 și 2, uh, sunt tratabile, sunt, pot fi vindecate și de aceea uh, prin strategii de prevenire s-ar putea diminua cazul bolnavilor. Aceasta însă ar cere o adaptare a dietei. Însă sănătatea este o competență națională, Dar trebuie să avem eforturi comune de împărțirea celor mai bune practici și cooperări între statele membre, mai ales în cercetare și dezvoltarea diagnosticului um, precoce la diabet. Ar fi de asemenea foarte beneficiar pentru statele membre să facă un schimb de informații în ceea ce privește expertiza în cazul acestei boli și Astfel am putea adopta regime de uh, dietă și uh, tratament mai bun. Trebuie deci, trebuie, deci ca această pandemie să fie abordată prin colaborare în Uniunea Europeană, mai ales pentru că această boală este o mare povară pentru serviciile de sănătate, pentru sistemul de sănătate în general. Mulțumesc. Acum dau cuvântul, spune președintele, domn, doamne Iana Kudakis. Across the UK... În Regatul Unit, aproape 3 milioane de euro sunt afecta- 3 milioane de cetățeni sunt afectați de diabet. Populația îmbătrânește, iar costul diabetului pentru sistemul de sănătate va crește la aproape 10% din bugetul nostru anual pentru sănătate. Situația nu este limitată doar la Regatul Unit. Conform cifrelor, una din zece persoane din Uniunea Europeană este afectată de această boală. Sănătatea este un domeniu de competența a statelor membre, însă cred că un schimb de bune practici ar fi foarte benefic. O strategie europeană cu obiectivul de a ameliora cooperarea, de a împărtăși cercetarea și de a răspândi bunele practici reprezintă o șansă de a utiliza cunoștințele și resursele disponibile în Uniunea Europeană. Putem controla această epidemie dacă acționăm împreună. De aceea noi am votat pentru acest raport. Mulțumesc. Îi dăm acum cuvântul doamnei Angelili. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Avem în față, într-adevăr, niște cifre îngrijorătoare referitoare la diabet. Este o adevărată epidemie care uh, conduce la 360.000 de decese anual. Este uh, vorba despre o boală cronică care este în creștere anual cu 10-20%. Chiar dacă avem de-a face cu o boală care nu este transmisibilă, ea se dezvoltă din ce în ce mai mult în contextul îmbătrânirii populației. Uniunea Europeană trebuie să își uh, urmărească obiectivele în vederea prevenirii diabetului și a obezității. De asemenea, trebuie să, să dezvoltăm un stil de viață sănătos în rândul cetățenilor noștri și să încurajăm diagnosticul timpuriu al acestei boli. Uniunea Europeană trebuie să aibă acțiuni bine orientate, inovatoare, care să garanteze de asemenea și resursele financiare necesare pentru pro proiectele de cercetare. Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Repo. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru acest raport pentru că diabetul pe lângă suferința umană pe care o provoacă, aduce cu sine și costuri foarte mari pentru societate. Numărul diabeticilor crește exponențial în Europa și diabetul de tip 2 este o boală care ține de stilul de viață și de aceea trebuie să încercăm să oferim informații care se pot înțelege ușor despre alimente care sunt extrem de importante. De exemplu, etichetarea alimentelor nu ar trebui să inducă în eroare ce uh, consumatorul, iar consumatorul trebuie să poată să facă o alegere informată pentru ca să poată să își Uh, păstreze și să-și apere sănătatea. Diabetul poate fi prevenit printr-o dietă potrivită și prin sport. Însă, dacă se declanșează, are efect asupra întregii vieții a cetățenilor. E de aceea important să susținem prevenirea diabetului prin toate mijloacele și iată de ce noi am votat pentru acest raport. Mulțumesc, domnule Repoș. Acum are cuvântul doamna Dodds. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Cifrele recente arată că 2,9 milioane de persoane din Regatul Unit sunt diagnostizate, diagnostizate cu diabet. Diagnosticate, mă scuzați. 73 de mii de persoane din Irlanda de Nord sunt afectate de această boală și se consideră că multe mii de cetățeni au boala, dar nu știu încă că o au. Diabetul este o problemă și în Regatul Unit și în întreaga, European, în întreaga Uniune Europeană. În circumscripția mea, numărul de persoane afectate de această boală a crescut cu 41%. Un raport recent al uh, Serviciului Național de Sănătate a estimat creșterea cu peste 9,6 milioane de euro pe zi uh, a fondurilor pentru tratarea acestei boli. În fiecare an, uh, cheltuielile de sănătate cresc foarte mult și afectează în mod negativ resursele guvernului. Trebuie să fim proactivi și să combatem această boală prin educație și printr-o conștientizare sporită, punând accentul pe o dietă sănătoasă și pe mișcare. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Băsescu

Deși este o responsabilitate a statelor membre, propunerile modeste care au fost înaintate ar avea un impact pozitiv în ceea ce privește cercetarea diabetului, pentru că aceasta este o boală cronică și aproape 10% din populația Uniunii Europene suferă de această boală și peste 10% din costurile de sănătate în Uniunea Europeană sunt acordate acestei boli. Deci aceste cifre, având în vedere îmbătrânirea populației, vor crește. Este nevoie de un consens în ceea ce privește sănătatea publică și deci trebuie să îmbunătățim colaborarea între statele membre și să oferim un mecanism pentru o împărtășire a celor mai bune practici și astfel să reducem costurile în acest domeniu pentru prevenire și pentru managementul acestei boli. Susțin de aceea cauza de a îmbunătăți cercetarea în programele cadru din Uniunea Europeană. De asemenea, fiind dat că sunt un uh, doctor și sunt și o persoană după 45 de ani, consider că această cercetare este extrem de importantă, o boală foarte gravă care l-a costat viața pe uh, bunicul meu. Mulțumesc, domnul Tacula. Arvoisa puhemies. Domnule președinte, eu am votat pentru această rezoluție. Este extrem de important ca la nivelul Uniunii Europene să acționăm prin toate mijloacele pentru a preveni creșterea, cazurilor, creșterea numărului de cazuri de diabet. După cum ați spus, diabetul este uh, de proporții epidemice în zilele noastre și în acest sens vorbim și despre diabetul de tip 2, care este rezultatul uh, modificărilor de stil de viață a uh, și arată cât de importante sunt dieta și uh, exercițiul fizic în viața tuturor. Problemele de sănătate, într-adevăr, sunt de competența statelor membre, însă consider că trebuie să uh, ținem minte că la nivel uh, european noi trebuie să fim conștienți de problemele de sănătate din întreaga Europa și să uh, stimulăm statele membre să implementeze programe încă din școli pentru a informa cetățenii despre efectele unui stil de viață sănătos. Pe de altă parte, trebuie să acționăm ca să nu sporească diabetul de tip 2. Mulțumesc, domnul Kaminski. Mulțumesc. 10% din populația Uniunii Europene suferă de diabet. Din cauza diferitelor schimbări care intervin în uh, stilul nostru de viață, schimbările de civilizație, îmbătrânirea populației. Ei bine, din toate aceste cauze, diabetul afectează din ce în ce mai mulți cetățeni europeni. De aceea am susținut acest document, acest proiect. Sunt convins că problema diabetului este atât de gravă în Europa încât toate instituțiile, atât la nivel național cât și la nivel european, ar trebui să abordeze această problemă, promovând un mod de viață sănătos, o alimentație sănătoasă și atribuind mai multe fonduri pentru analizele medicale Mă bucur că acest proiect uh, a avut o majoritate largă. Mulțumesc, domnul Kelly. Uh, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare foarte important că vorbim despre acest subiect uh, atât de grav astăzi, Trebuie să găsim o cale mai bună pentru a trata această boală și, și mai important, pentru a preveni această boală. Statisticile ne arată, pe care le-am auzit, de exemplu, la Forumul Sănătății, că 97% din cheltuielile în sănătate s-au uh, făcut pentru a trata anumite boli grave și numai 3% din cheltuieli pentru a încerca să luăm măsuri de prevenire. Iată de ce eu sunt de acord cu Case Winburn care spune uh, că cercetarea trebuie să fie accentul uh, nostru și trebuie să încercăm să găsim și um, tratamente, dar și să luăm măsuri de prevenire. Foarte multe persoane ar putea să aibă un stil de viață mai bun și astfel să prevină boala. De asemenea, doamna Băsescu a vorbit despre susținerea de care este nevoie. Sunt de acord, mai ales că în următorul cadru financiar multianual ar trebui să avem un buget pentru sănătate, sport și alte activități pozitive. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kelly, și acum trecem la raportul următor cu privire la fosta Republica Iugoslava Macedoniei și vreau să-i dau cuvântul doamnei Swinburne. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Salut uh, prezentarea raportului privind aderarea uh, fostei Republice Iugoslave a Macedoniei și mă bucur că multe state care, uh, ca Serbia, care a primit și ea statutul de candidat săptămâna trecută, să pot acum să ia exemplul Macedoniei. Aceste state trebuie să-și rezolve disputele istorice, iar conflictul privind numele acestei țări nu trebuie să ducă la o deteriorare a relației dintre Belgrad și Priștina. Trebuie ca Uniunea Europeană să susțină soluționarea acestui conflict și să-i ajute astfel și pe alții, inclusiv Serbia, să-și uh, formeze abordările pentru următorii ani. Mulțumesc, domnul Antonioții. Grazie, signor Presidente. Eu... Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun că am fost în Macedonia la ultimele alegeri prezidențiale, am fost uh, trimis acolo de grupul meu politic, de PPE, pentru a sprijini uh, acțiunea primului ministru în timpul uh, campaniei sale electorale și m-am întâlnit cu foarte multe persoane, nu numai din partea instituțiilor, dar și cetățeni care mi-au uh, vorbit despre dorința lor acerbă de a intra în Uniunea Europeană. Și cred că nu trebuie să întârziem prea mult cu lansarea negocierilor care au fost suspendate la un moment dat și cred că astăzi trebuie să reluăm uh, discuțiile cu această țară. Raportul de progres uh, prezentat în 2011 arată evoluția acestei țări um, o evoluție pozitivă în conformitate cu standardele europene cu privire la criteriile politice și la dezvoltarea economiei de piață. Cred că fosta Republică a Macedoniei va reuși să depășească orice obstacole. Mulțumesc, are cuvântul domnul Repo. Mulțumesc, domnule președinte. Este păcat că disputa despre numele Macedoniei este cea care frânează procesul de, ex, de extindere și de aderare a Macedoniei. Uniunea Europeană a promis o posibilitate de aderare tuturor țărilor din Balcan și Macedonia a fost una din primele țări care a obținut statutul de candidat. În plus, macedonenii sunt foarte pro-europeni, cel puțin în momentul de față. Comisia Europeană a dat de trei ori la rând, în trei ani, recomandări de începere a negocierilor cu Macedonia, dar Consiliul este cel care nu a reușit să se pună de acord pe această temă. De asemenea, Comisia a vorbit despre cenzura lingvistică și uh, nu folosește în continuare numele de Macedonia în rapoartele sale. Însă Uniunea Europeană ar trebui să se uite în oglindă, cred. În acest moment avem responsabilitatea de a nu lăsa pe drum nicio țară, iar întreaga credibilitate a procesului de integrare europeană poate fi periclitat dacă facem așa. Bineînțeles, progresele Macedoniei depind de Macedonia, dar nu ar trebui să închidem ușa din cauza unei dispute pe tema numelui. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Mario Pirilo. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Progresele înregistrate de fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei arată voința puternică a acestei țări de a uh, intra în Uniunea Europeană. Este un stat uh, foarte important uh, din punct de vedere strategic pentru stabilitatea din Balcani, care a dat dovadă de o mare deschidere. Reforma judiciară, reforma administrativă și regională, uh, reforma privind libertatea de exprimare, toate aceste lucruri ne dau speranțe pentru viitor. E foarte important însă și să se respecte drepturile omului, un, o altă problemă este uh, corupția și lipsa pluralismului uh, media. În anii ce urmează, până la aderarea la Uniunea Europeană, sperăm ca această țară să implementeze reformele necesare. Eu cred într-o Europa extinsă și puternică și de aceea am votat pentru această propunere de rezoluție. Mulțumesc, domnul Stoianov. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru prima dată de când uh, am uh, fost ales aici, am uh, votat împotriva unui raport cu privire la fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Înainte votam mereu pentru, pentru că consideram că astfel am, am încuraja reformele în Macedonia. Însă, 5 ani reprezintă jumătate din perioada normală de aderare a unei țări la Uniunea Europeană și totuși persoanele care își declară, um, se declară de etnie bulgară sunt persecutate. Există o persecuție lingvistică a minorităților și acest lucru este inacceptabil. Nu putem să susținem o țară care nu respectă criteriile politice și care um, are o acțiune incorrectă față de vecini, față de cetățeni. Mulțumesc!

cuvântul Domnule președinte, Uniunea Europeană susține uh, acest și noi susținem acest raport pentru că considerăm că trebuie să fie stabilită o prioritate pentru ca negocierile de aderare să înceapă în fine și eu sunt de aceeași părere. S-a continuat prea mult cu această situație de status quo și cred că un acord bilateral și o problemă bilaterală n-ar trebui să fie un impediment în statutul de candidat și în negocierile de aderare, pentru că statutul de candidat durează din 2005. Sub președintele actual, Macedonia a făcut diverse progrese în domeniul economic, politic și de societate și în interesul reconcilierii, descentralizării drepturilor omului și descentralizare în general. Și consider că guvernul a încercat să gestioneze tensiunile etnice între albani, albanezi și slavii macedonieni și țara este o dovadă de progres în general. De asemenea, S-au făcut diverse afirmații cu privire la um, părerea lor în disputa cu Grecia și trebuie de asemenea să ținem cont de toate aceste aspecte. Mulțumesc foarte mult, domnule Tenac, și acum are cuvântul domnul Bielan. Mulțumesc, domnule președinte. Extinderea către statele balcanice este o etapă suplimentară în integrarea europeană. Forma, ă, cer scuze, fosta Republică Eh, Iugoslava Macedoniei este un astfel de stat și, din punctul meu de vedere, succesul eh, negocierilor este un element cheie pentru relațiile noastre cu acest eh, stat. Am apreciat politica pro-europeană a guvernului de la Skopje, ambițiile mm, euroatlantice reflectate în statutul de țară candidată la aderarea la NATO, statut care a fost acordat Macedoniei. Trebuie să recunoaștem progresul economic al Um, acestei țări. Uh, potrivit uh, Băncii Mondiale, uh, această țară a realizat reforme foarte importante în ultimii ani și s-a clasat pe locul trei în regiune. De asemenea, Macedonia este bine clasată în ceea ce privește măsurile anticorupție și de încurajarea transparenței. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Kaminski. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Balcanii au fost uh, timp de mulți ani un, o regiune periculoasă în istoria Europei și în uh, cadrul politicilor europene. Acum salutăm faptul că s-a declarat o nouă, o altă țară din Balcani uh, ca fiind pro-europeană și că dorește să adere comunității noastre de valori, pentru că încă de la început această perspectivă de aderare a fost o șansă de pace și stabilitate. Nu este foarte neobișnuit ca o țară care a trecut prin război să vrea să ni se alăture. Eu salut de aceea aspirațiile Macedoniei de a fi parte în Uniunea Europeană și vreau să lansez un apel către, problemii, către prietenii noștri greci să nu menționeze problema numelui atunci când e vorba de aderarea Macedoniei. Cred că în Europa de astăzi nu ar trebui să avem o abordare atât de îngustă. Ar trebui cu toții să ne gândim într-un spirit de solidaritate și prietenie și să locuim unul lângă altul. Mulțumesc că acum vreau să-i dau cuvântul doamnei Swinburne. Mulțumesc, domnule președinte. Când discutăm despre procesul de extindere în privința Islandei, e foarte greu să rămânem doar la nivelul tehnic al criteriilor de la Copenhaga, pentru că situația Islandei este foarte diferită de a statelor membre care au intrat în Uniunea Europeană de când a căzut zidul de la Berlin și s-a pus capăt comunismului în Europa. Trebuie să ne asigurăm că Islanda îndeplinește realmente toate criteriile europene înainte de aderare. În domeniul serviciilor financiare trebuie să fim foarte precauți și să ne asigurăm că uh, sistemul bancar eșuat al Islandei respectă toate reglementările europene necesare în acest domeniu. Problema Ice Save este una foarte mare în Regatul Unit, unde multe autorități uh, locale și mulți cetățeni au pierdut bani din cauza uh, celor întâmplate în Islanda și a dereglementării. Credem că uh, ar fi nevoie de o abordare rațională aici și să ne asigurăm că această problemă e rezolvată cât mai repede și că se iau măsurile necesare pentru a se evita reproducerea acestor probleme. Mulțumesc, domnul Hannan. Mulțumesc. Uh, au existat niște reacții foarte neplăcute în urma mm, uh, căderii uh, sistemului bancar din Islanda și acum uh, lucrurile astea se reproșează Islandei. Însă cine râde până la urmă? Pentru că Islanda și-a exportat modul în care uh, și-a îndeplinit creșterea, modelul său de creștere și uh, și-a revenit. Și tocmai pentru că nu am făcut greșeala de a uh, asuma uh, datoria privată a instituțiilor, am văzut care a fost rezultatul acestei uh, dispute, iar uh, situația uh, Islandei de astăzi este mm, un model pentru întreaga Europa. Și um, este vorba despre una din democrațiile vechi și unul din parlamentele cele mai vechi din Uniunea Europeană, care însă și-a văzut misiunea viciată. Mulțumesc, are cuvântul acum doamna Iana Kudakis. I voted against this Mulțumesc, am votat împotriva acestei rezoluții nu pentru că consider că Islanda nu ar trebui să devină membră în Uniunea Europeană, ci pentru că această rezoluție spune că banii care au fost uh, um, în posesia Islandei după ce a uh, dat faliment iSafe nu ar trebui să fie un obstacol în care a aderării. Ca un deputat din partea uh, Angliei nu pot să fiu pentru așa ceva, pentru că foarte multe persoane în Londra suferă din reducerile care s-au făcut după uh, altfel, astfel de situații similare din din Londra, de exemplu, cabinetele din baroul și baroul din Londra uh, 120 de milioane au fost uh, um, reducerile care ar trebui să fie făcute și foarte multe organizații locale sau comunități locale nu au primit niciun ban înapoi, persoane care puseseră bani la aceste bănci nu au primit un ban înapoi după ce uh, aceste bănci au dat faliment. Trebuie așadar să existe o compensație minimă către uh, persoanele care au plasat bani în aceste instituții bancare. Margaret Thatcher a spus că nu încercăm decât să ne luăm banii înapoi, our money back. Asta este ceea ce încercăm și noi de la Islanda pentru că am depus bani în băncile de acolo, deci până când nu ne plătesc compensații nu pot să susțin aderarea acestei țări. Mulțumesc. Care cuvântul acum uh, domnul Repo? Mulțumesc. Domnule președinte, în această situație de criză, chiar și noi, politicienii, uităm prea adesea cât de importante sunt stabilitatea, bunăstarea uh, și dezvoltarea care au fost produse de Uniunea Europeană. Islanda este în redresare și probabil că va intra în Uniunea Europeană pentru că are o puternică tradiție democratică și o societate civilă foarte activă. Islanda, de asemenea, va fi un uh, cap de pod strategic în regiunea arctică și, în același timp, Islanda are foarte multă expertiză în domeniul energiilor regenerabile. Islanda îndeplinește criteriile de la Copenhaga încă de pe acum și deci este eligibilă pentru calitatea de membru, însă nu trebuie ca uh, aderarea să se producă pur și simplu. De exemplu, încetarea pescuitului de balene este o chestiune foarte importantă se progresează conform uh, realizărilor unui, respect, unui stat și am arătat, iată, prin această chestiune că Uniunea Europeană este încă atrăgătoare. Domnul Campbell. Domnule președinte, eu am votat împotriva aderării Islandei pentru că cred că două treimi din uh, populație ne-au arătat într-un sondaj uh, în săptămâna trecută că Islanda nu ar vrea să intre în Uniunea Europeană pentru că aceasta ar distruge industria cheie a Islandei, pescuitul, prin politica de pescuit comună care este dezastroasă, așa cum a distrus deja mii de locuri de muncă în Marea Britanie. Și în, în circunscripția mea, în estul Angliei, de exemplu, a fost aceeași situație. De asemenea, ar trebui poate să adere la dezastrosul euro, să-l renunțe la moneda lor care ar putea duce la un boom în exporturi. Și mai ales economia lor ar putea să fie, de asemenea, molipsită de birocrația europeană, pentru că de asemenea, prognosticurile de creștere sunt zero pentru anul acesta, deși în Irlanda au fost de 3,1%. Altfel, ar fi mai bine să adere la EFTA sau la alte mecanisme um, mondiale la care ar putea avea mai multe de, de la care ar avea de profitat. Islanda Așadar, are o opțiune cum are și Anglia, să rămână mândră, să rămână independentă și să se autoguverneze. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, are cuvântul doamna Doț. Mr. President. There is a constituency... Mulțumesc. Există o circumscripție în Regatul Unit care uh, consideră că uh, și Regatul Unit ar trebui să învețe din greșelile Islandei și să iasă din UE sau și Islanda ar trebui să nici nu intre. Când ceri să intri într-un club, de obicei îți însocești, îți însoțești cererea cu dovezi ale meritului și dovedești și că ai respectat regulile clubului până atunci. Managementul Islandei, mai ales în domeniul bancar, arată clar că nu a respectat astfel de angajamente și că ar dori să modifice regulile clubului înainte să intre în el. Ar trebui ca în domeniul macroului să spunem Islandei că are un comportament foarte periculos și că uh, pune în pericol o gamă foarte largă de reglementări europene. Mulțumesc, doamna Băsescu

eu consider că Uniunea Europeană ar trebui să se extindă. Ar trebui să se extindă către toate țările care au același valori ca noi, care sunt state democratice și respectă drepturile omului. Și care respectă de asemenea și condițiile uh, unei economii libere, ceea ce este cazul pentru Islanda. După părerea mea, pentru noi, în Uniunea Europeană, ar trebui să învățăm le- o lecție din ceea ce s-a întâmplat în Islanda în ultimii ani. O criză foarte puternică, fără precedent, o criză financiară, dar și o criză politică, iar metodele pe care le-a folosit Islanda pentru a depăși această criză trebuie să ne fie învățătură. Din aceste motive, ar fi bine ca Uniunea Europeană să accepte Islanda ca stat membru dar, bineînțeles, aceasta necesită o bunăvoință de ambele părți. Pentru ca Islanda să devină un stat membru, și cetățenii Islandei trebuie să dorească acest lucru. Mulțumesc, spune președintele. Mai avem un ultim raport, extinderea pentru Bosnia și Herțegovina și aș vrea să-i dau cuvântul în primul rând domnului Cucan. Thank you. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru rezoluția privind Bosnia și Herțegovina, iar acum sper că aceasta va transmite mesaje de reflexie politicienilor din țara respectivă și va stimula să înceapă reformele atât de necesare. Aș dori de asemenea să subliniez în acest sens faptul că este extrem de important ca politicienii din Bosnia și Herțegovina să uh, își găsească curajul și voința politică de a colabora. Dialogul constructiv este cheie pentru progresul viitor al țării. Probleme majore, cum sunt reformele constituționale, reforma judiciară și uh, reforme sociale, nu vor fi posibile în lipsa unui efort comun. Cred că progresul acestui stat în uh, procesul de integrare este esențial pentru stabilitatea și securitatea din regiune și mai ales este în interesul cetățenilor europeni și ai cetățenilor din Bosnia și Herțegovina. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cucan, dau cuvântul doamnei Elena Băsescu

Mulțumesc. Am votat împreună cu cei de la ECR pentru uh, raportul de extindere uh, față de Bosnia și Herțegovina. Credem că s-au subliniat niște aspecte importante legate de această țară. Este foarte important ca statul central și instituțiile sale de la Sarajevo să fie întărite și să fie respectate și să-și continue munca. De asemenea, prezența europeană în această țară trebuie să fie întărită. Combaterea corupției, de asemenea, trebuie să continue în mod solid și raportul cere o reformă, mai ales în ceea ce privește sistemul judiciar și sistemul de educație, protecția minorităților, iarăși niște subiecte deosebit de importante. Guvernul Bosniei și Herțegovina trebuie să um, lupte împotriva prezenței extremiste la nivel regional, împotriva amenințărilor la adresa securității sale și raportul are dreptate să sublinieze aceste lucruri. Uh, Eh, orice lupte între comunități și între confesiunile religioase nu pot fi pozitive pentru viitorul pașnic al unei țări. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Tanak. Îi dau cuvântul acum doamnei Macmillan. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Bośnia i Mulțumesc, domnule președinte. Bosnia și Herțegovina este o țară care a suferit foarte mult în războiul din Balcani. Chiar și astăzi, suferă în continuare de tensiuni interne și de extremism în peisajul său politic din cauza vahabiților. Este bine că avem acum un guvern nou și de aceea aș vrea să încurajez să corespundă tuturor uh, acordurilor pe care le-am semnat și de a se introducă noi proceduri bugetare, de asemenea și interesele Bruxellesului care au fost exprimate de către propunerea, prin propunerea de a trimite un uh, trimis special către Bosnia și Herțegovina ar putea să accelereze procesul de aderare. De asemenea, sper și că să, să existe procese în legătură cu crimele de război și cu actele de terorism și sper ca să existe de asemenea și acțiuni intensificate din partea Bosnia, Herțegovina și Croația pentru a rezolva problemele, cum ar fi și cooperarea în domeniul securității. De aceea am votat pentru această rezoluție. Mulțumesc, care cuvântul domnul Kaminski. Domnule președinte, stimați colegi, Bosnia și Herțegovina este un loc cu totul deosebit aș spune că reprezintă chiar uh, un uh, subiect de conștiință pentru Europa. Acum 20 de ani, în această fostă Republică Iugoslavă, s-au petrecut foarte multe crime de război atroce, pe scara foarte mare, cea mai mare după al doilea război mondial. Occidentul nu a făcut nimic pentru a-i ajuta pe cei de acolo și cred că cu toții regretăm acest lucru până în ziua de astăzi. E vorba de asemenea de un subiect foarte dureros pentru cei care și-au pierdut rudele în război. Cred că Bosnia și Herzegovina trebuie să fie susținută pe calea spre integrare, pentru că astfel ne vom plăti datoria pe care o, dat, pe care o avem față de acest loc. Este o regiune foarte deosebită care uh, arată cât de multe probleme, dar și cât de multe șanse pot apărea atunci când mai multe religii și mai multe minorități etnice coabitează pe același teritoriu. Sper ca dezvoltarea Bosniei și Herțegovinei să ducă la o aderare la Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult, domnule Kaminski, și acum ultimul vorbitor este domnul Stadler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 în raportul acesta sunt conținute elemente foarte importante. Se vorbește și despre vahabism și despre fundamentalismul uh, islamist. Sunt de acord și cu scepticismul din acest raport, însă cu toate acestea am votat împotriva acestui raport pentru că vorbește de o politică falsă. De fapt, pleacă de la o politică falsă a Uniunii Europene față de Bosnia și Herțegovina. Nu se poate din afară cere o unitate. De fapt, au spus acest lucru mulți antevorbitori, chiar și din partea verzilor și liberalilor. M-a surprins să aud așa ceva, dar așa este. Din partea Uniunii Europene nu putem noi să cerem o unitate statală și de asemenea asemenea, nu se poate face un al doilea lucru, nu se poate să cer din, uh, să, ca Bosnia-Herzegovina să devină un protectorat durabil al Uniunii Europene și asta este ceea ce facem. De 20 de ani statul acesta nu este în stare să creeze o structură totală statală, nu este în stare să-și întocmească un buget pentru anul 2012 și nu este nici în măsură să numească șef de autorități publice. De aceea trebuie plecat de la premisa că în următorul deceniu probabil nu va exista o unitate statală în această țară. Eu cred că politica Uniunii Europene este greșită și de aceea am votat împotriva acestui raport. Thank you very much. Mulțumesc. Se suspendă ședința acum, spune președintele, până la ora 15.